Yeah, just while, just while we're sitting here and we... Dacă toți stăm aici, așteptăm să vină comisia, care din nefericire este blocată în trafic și acum trebuie să vină pe jos. La 18.45 are loc o întâlnire specială a grupului de sprijin pentru democrație pe tema Zimbabwe. Există alegeri și va fi o misiune de observare. La 18.45 va avea loc ședința, nu mai țin exact unde, vă putem spune în curând. Maria, te rog. A3G2 at... În A3G2 la 18.45. Dacă vrea cineva să meargă acolo, să vorbească despre Zimbabwe. Stimați colegi, putem trece la punctul 22 de pe de zi a Comisiei pentru Dezvoltare. Împreună cu Comisia pentru Bugete vom discuta despre planul de investiții externe. Îmi face mare plăcere să împartă președinția cu colegul meu, domnul Jean Arti, președintele Comisiei pentru Bugete. Văd că în sală se află și colegi implicați în calitate de coraportori în uh, dosarul legislativ pe planul de investiții externe. Astăzi vom discuta despre progresele înregistrate în acest domeniu. 3 comisii au colaborat la acest dosar. Oamenii au spus că nu va fi ușor, dar eu cred că noi am colaborat foarte bine, am lucrat bine împreună. Și acum dorim să vedem cât de bine a fost pus în aplicare legislația. Acum am să-i dau uh, cuvântul domnului Arci ca să vă ureze bun venit în numele Comisiei pentru Bugete. Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi, într-adevăr, de lungul anului 2017, comisiile, comisiile DEVE, AFET și Buget au lucrat foarte mult împreună. Cei trei raportori au realizat o muncă extraordinară. I-am încurajat deoarece am avut sentimentul că uh, E nevoie de un răspuns global. Și cu fondul acesta european de dezvoltare durabilă, chiar avem un instrument care ne permite să începem să venim cu soluții. Soluții pentru problemele pe care ni le pun în față migrația. Europa trebuie să rezolve cu mult curaj aceste probleme. Trebuie să vedem care sunt primele forme de punere în aplicare ale acestei uh, legislații, să vedem care sunt instrumentele, dacă putem uh, implica în uh, eforturile noastre mai mulți actori, dacă putem încuraja pe mai mulți să participe. E nevoie de un dialog mai aprofundat la nivel politic și apoi, în același timp, dorim să aducem expertiză în domeniul administrativ partenerilor noștri din Africa. Iată deci primele puncte la care vom încerca să venim cu răspunsuri. Ne așteptăm la răspunsuri din partea Comisiei, de fapt. Mulțumesc, doamna președinte, pentru faptul că ne-ați invitat la această reuniune comună a celor două comisii. Mulțumesc și aș dori să le aduc aminte colegilor că în momentul în care am negociat acest dosar legislativ, Parlamentul a insistat foarte mult pe ideea că nu e vorba doar de încă un fond de împrumuturi. Avem astfel de fonduri, nu. Acesta este uh, țintit pe reducerea sărăciei, uh, scopul este politica de dezvoltare și, de asemenea, se destinează acelor uh, aspecte care nu pot fi abordate prin intermediul unui, unor fonduri de împrumuturi. Trebuie să lucrăm în contextul ODD-urilor. Am să-i dau cuvântul lui Marieta Iagăr, care este a doua oară în vizită la noi azi. Mulțumesc pentru faptul că ați tot, uh, v-ați tot plimbat de la comisie până aici ca să ne vorbiți. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membri, este o plăcere și o onoare să vin pentru a doua oară aici la Comisia DV astăzi. Comisia, bineînțeles, este mai mult decât mulțumită să participe la această dezbatere cu dumneavoastră, unde discutăm despre punerea în aplicare a PIE și regulamentul FED. Trei, comi- comisii parlamentare au negociat acest dosar într-un timp record, aș spune, și comisia este recunoscătoare Parlamentului pentru cooperarea din timpul negocierilor. Iată așadar că negocierile au avut succes. Regulamentul a intrat în vigoare în luna septembrie. Ați fost uh, prezenți la întâlnirea Comitetului Strategic și de atunci noi am lansat două apeluri pentru propuneri. În primul rând, termenul a fost uh, ianuarie pentru două intervaluri, pentru um, uh, IMM-uri și pentru um, energia sustenabilă. Al doilea apel a avut drept termen sfârșitul lui lunii martie pe trei alte teme, agricultura, digitalul și orașele. Îmi face plăcere să raportez că FSD a fost un mare succes. 12 parteneri, 12 instituții au venit cu propuneri de pl planuri de investiții în cele 5 categorii de investiții pe care le-am menționat anterior. Per total am primit 46 de propuneri și ne mai așteptăm la încă două. Valoarea totală combinată este de 3,5 miliarde pentru cele trei categorii de investiții. Țineți minte, doamnelor și domnilor, că noi avem o garanție de 1,5 miliarde. Asta înseamnă că așteptările și propunerile partenerilor noștri sunt aproape duble față de ceea ce aveam noi. Avem foarte multe propuneri uh, număr de 14 la IMM-uri, și la energie și conectivitate avem 16 propuneri. Cere de peste un miliard au venit pentru celelalte trei categorii, agricultură, număr de 5 propuneri, orașe 6 propuneri și digitalizare 4 propuneri. La ora actuală, Comisia evaluează aceste propuneri și procesul de selecție se va baza pe criterii obiective, acele criterii pe care le-am definit cu toți împreună în regulament. Primele deciziile Comisiei vor apărea în, luna, în lunile mai-iunie. Pot să vă spun că vom începe cu o întâlnire de evaluare tehnică vineri 27, vinerea aceasta, pentru primele două categorii. După discuțiile cu statele membre și cu Comitetul Operațional, vom reveni pe 20 iunie la o întâlnire a Comitetului Strategic. Scopul este să semnăm primul acord de garanție cu partenerii cu instituțiile financiare de ale partenerilor până în luna, până în toamna lui 2018 și să îndeplinim 100% prevederile din regulament. Pot continua, dar văd că acum alături de noi a venit și Catarina Matona de la, de la DigiNear. Aș dori să vă asigur de faptul că pentru a veni cu rezultate în domeniul planului de investiții externe, noi a trebuit să colaborăm cu delegațiile noastre. Noi am insistat pe aspectul că e vorba de un exercițiu comun în uh, sediul comisiei și noi a trebuit să purtăm un dialog susținut și structurat, nu doar cu sectorul local, cu actorii europeni de la nivel local, ci și din sectorul privat în țările partenere, ca să identificăm uh, potențialii investitori și să vedem care sunt prioritățile în climatul de investiții. Având în vedere că au venit foarte multe cereri de programe, Comisia a lansat investiții ca statele membre să participe și ele, să adauge resurse la fondul de garanție și vom primi contribuții din partea Estoniei, Republicii Cehe, Germaniei și, bineînțeles, din partea Fundației Bill and Melinda Gates. Sperăm că tendința ca alți parteneri să vină și ei cu investiții și contribuții în PEE va crește și mai mult potențialul de succes al acestui proiect. Și la dispoziția dumneavoastră, doamnă președinte, pot continua cu prezentarea mea, dar cred că e mai corect să dau cuvântul și uh, recunoașterea care se cuvine colegilor de la DGNIR, pentru că avem o secretariat uh, operațional comun și DGDEFCO și DGNIR lucrează împreună pe grosul muncii. Colaborarea între serviciile noastre a fost excelentă. Lucrăm din greu, de asemenea, și pe al doilea și pe, al, pe cel al treilea pilon, pregătim asistența tehnică, deci, și ne pregătim și pentru contactul cu publicul în momentul în care vine vorba de dialogul politic. Dorim să folosim toate instrumentele care ne stau la dispoziție pentru ca PIE să devină un succes. Vă mulțumesc! Thank you very much. Yes, DigiNear is here now. Vă mulțumesc. Acum că a venit DigiNear, doriți să adăugați ceva? Da, vă mulțumesc. După cum uh, spunea Marieta, nu este vorba doar de o întreprindere comună, ci de una care, la care participă și Parlamentul European. Îi văd aici pe raportorii cheie care au ajutat la nașterea acestui proiect. Până acum perioada de implementare doar va începe, însă rata de răspuns și disponibilitatea instituțiilor partenere de a conlucra cu noi uh, sunt un sens de mare progres, semn de mare progres până acum. Câteva propuneri sunt mai bune decât altele, însă uh, avem foarte multe inovații, unele propuneri se referă specific la populațiile migrante, la diaspora, deci uh, Așteptăm cu nerăbdare prima discuție tehnică uh, pe care o vom avea uh, vinerea aceasta pe cele două priorități, uh, eficiența energetică și conectivitatea, celelalte vor urma ulterior în mai. Credem că este o bază foarte bună pentru a înregistra progrese la fața locului. Garanția o reprezintă uh, învățarea prin încercări succesive, prin acțiune. Avem însă ingredientele necesare pentru a asigura succesul de viitor. În ceea ce privește uh, procedura de blending, deocamdată uh, această procedură este cunoscută de către partenerii noștri și, de fapt, uh, suntem inovatori și în acest domeniu. Uh, susținem atât uh, operațiunile de strategice cât și cele de investiții. După cum spunea Marieta, avem un dialog strategic cu statele partenere, atât pe climatul de investiții, precum și pe uh, mediul mai larg de investiții. Mă opresc aici. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Vă mulțumim. Uh, nu am înțeles exact ce fel de proiecte veți avea și unde. Poate voi lăsa raportorii să pună întrebări, dacă au întrebări. Domnul Cucan. Domnul Cucan atunci. Vă mulțumim pentru aceste informații. <laughs> <laughs> Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am uh, câteva întrebări. Prima, după cum spunea doamna președinte, dacă putem să uh, primim informații mai tangibile în legătură cu tipurile de proiecte uh, care sunt susținute. O altă întrebare la care ați răspuns în parțial. Unele state membre sunt dispuse să contribuie câți bani suplimentari au introdus în această garanție pentru aceste proiecte? După aceea aș dori să aflu atunci când uh, stabiliți aceste fereste de investiții, cum se asigură respectarea criteriilor uh, pe care le-am stabilit, 28% uh, pentru combaterea schimbărilor climatice, Uh, atenție acordată statelor mai puțin dezvoltate. De asemenea, am convenit uh, reguli în legătură cu jurisdicțiile care nu cooperează, cum se implementează acest lucru în stabilirea acestor priorități de investiție. Și o întrebare deja pentru următorul cadru financiar, pentru că încă așteptăm propunerea Comisiei. Deocamdată avem doar zvonuri Însă am auzit uh, zvonuri destul de bine fiind fondate că va, vor exista un instrument unic pentru investiții externe. Uh, cum se va potrivi uh, în toată această schemă fondul pentru dezvoltare durabilă atunci? Mulțumim, domnul Frunzulică. Mulțumesc, doamnă președinte. De fapt, din câte știu, știu, în mod normal, BEI ar trebui să acorde un aviz scris în legătură cu aspectele legate de aspecte financiare și de investiții. Întrebarea este dacă Comisia a primit toate aceste avize care să conțină recomandările, preocupările principale, dacă acestea sunt publice sau sunt, pot să fie puse la dispoziția Parlamentului. Și în al doilea rând, după cum ați menționat, ați primit multe propuneri și așa mai departe, Comisia are încredere că o parte substanțială a garanției va fi utilizată pentru statele cel mai puțin dezvoltate. Vă mulțumesc. Dar aș dori și eu să adaug o întrebare de care poate ar fi trebuit să-mi aduc în aminte anterior. Când am uh, redactat legislația, dacă statele membre contribuie la acest uh, fond, primesc drepturi suplimentare și fundația Bill Gates, dacă donează, este doar o donație, Puteți să ne explicați ce se întâmplă în acest context? Alte întrebări din partea colegilor? Nu? Mulțumim. Marieta, ai cuvântul. Mulțumesc, Linda. Pot să vă dau lista de proiecte dacă doriți, pot să prezint, sunt 46 de proiecte, dar nu avem suficient uh, timp, după cum spunea Carolina, sunt uh, mult, multe proiecte inovatoare, uh, de exemplu în diaspora unde există foarte mult potențial în ceea ce privește migrația, unde diaspora ar contribui la creșterea economică și crearea de locuri de muncă în statele de origine, și noi proiecte care propun o securitizare a păr- unei părți din portofelul sectorului privat și de asemenea în uh, regeneria, în energia regenerabilă, în special în Africa. După aceea avem uh, o serie de proiecte vecinătate, deci trebuie să ne asig- să asigurăm și echilibrul geografic, după cum ați spus, însă de asemenea ne asigurăm că toate criteriile din regulament vor fi implementate, nu doar 25 sau 28% pe schimbare climatică, ne vom asigura că egalitatea de gen este respectată și alte priorități, bineînțeles, priori, Eh, că majoritatea fondurilor vor ajunge în statele puțin dezvoltate și în mediul în eh, contextele fragile. De exemplu, nu vă, nu vă pot da eh, detalii, însă să spunem că 70% merg spre statele mai puțin dezvoltate sau cele fragile avem, bineînțeles, și excepții în acordurile de garanție pentru a ne asigura că dumneavoastră și ceilalți uh, parteneri cunosc uh, aceste criterii și că ele sunt îndeplinite. Așa ne vom asigura uh, de, de plină aplicarea acestor criterii. În ceea ce privește contribuțiile, da, bineînțeles, uh, am dorit ca mai multe state membre să contribuie. Da, câți bani? Uh, da, cifra aceasta o voi păstra pentru mine. Să spunem că este o contribuție simbolică, dar este un început. 100 de mii din partea Estoniei, 300 de mii din partea Republicii Cehe, un milion din partea Germaniei și Fundația Bill și Melinda Gates a anunțat o contribuție de 50 de milioane de dolari americani care va fi în euro, conform calculelor mele, 42,5 milioane de euro ceea ce avem deocamdată. Bineînțeles, după cum spuneam, așteptăm și alte state membre, contribuțiile altor stator, state membre. Bineînțeles, aceste contribuții sunt uh, conform regulamentelor, deci trebuie să fie uh, respectate Uh, condițiile din regulament. Fiecare contribuție merge la Consiliul Strategic uh, care decide și după aceea contribuția poate să fie acceptată sau nu. Deci dumneavoastră faceți parte din organismul strategic și bineînțeles contăm pe opinia dumneavoastră și pe poziția dumneavoastră, dar aș spune că pe lângă articolele din regulament, prin care statele membre pot să rezerve fonduri pentru fiecare sectoare, după cum scrie în regulament, aș spune că contribuțiile nu au niciun fel de. Uh, statele contributoare nu au privilegii în ceea ce privește luarea de decizii, dacă asta era întrebarea dumneavoastră. Pentru a răspunde domnului Frunzulică, Gita privește uh, regulament, proiectul, dar uh, am introdus ca un fel de asistență tehnică pentru comisie și BEI, într-adevăr, poate să-și dea un aviz în legătură cu prioritățile, însă nu în legătură cu uh, proiectele. Uh, putem să avem evaluările de risc pentru fiecare proiect. Din păcate, negocierile pentru GTEC au f- durează de peste șase luni cu BEI vă aduceți aminte că relația în timpul negocierilor a fost destul de complexă. Aș spune că încă mai avem probleme de rezolvat, însă aș dori să îmi exprim public speranța noastră din partea Comisiei că vom ajunge la un acord final până la sfârșitul lunii aprilie, deci săptămâna aceasta, pentru a avea evaluarea riscului pentru, de la GTEC în luna mai pentru a uh, respecta calendarul pe care vi l-am descris la începutul prezentării mele, însă sunt sigur că, sigură că Catalina va dori să adauge ceva. Uh, o clarificare în legătură cu întrebarea mea și după aceea Doru are o altă întrebare. Deci, dacă eu sunt un stat membru, știu că am discutat acest lucru la trialoguri și dacă donez un milion de euro, de exemplu, ca în cazul Germaniei, dar Eh, pot să decid eu unde eh, merg acest, aceste fonduri. Există vreun mecanism de măsurare a adiționalității acestor fonduri, pentru că altfel poate Germania ar fi cheltuit eh, milionul de euro oricum. dar în acest fel îl pune într-un fond european pentru a arăta mai bine. Cum ne putem care este plus valoarea europeană a acestor acțiuni? Această contribuție este mai coordonată sau ca parte a unui sistem european? Și dacă, dacă avem donații mai mari din partea donatorilor privați, foarte bine. Donația de la Fundația Bill și Melinda Gates este de 42 de ori mai mare decât cea a Germaniei. De, deci, o fundație privată care contribuie uh, poate să decidă unde ajung aceste fonduri, pentru că dacă există Consiliul Strategic, ce decide Consiliul Strategic dacă banii sunt deja prealocați și rezervați? Poate puteți să răspundeți la acest lucru și după aceea îi dau cuvântul lui Doru pentru a pune întrebarea. Dacă dați voie să clarific, chiar dacă uh, fondurile sunt rezervate, sau prealocate. Toate criteriile sunt din, reg- din regulament. Trebuie să fie îndeplinite toate criteriile obiective care se aplică chiar și pentru proiectele uh, rezervate pe care și le doresc donatorii. Dacă aceste, crie, dacă aceste criterii nu sunt uh, respectate, atunci cred că ar fi o greșeală. Deci Atâta timp cât noi coordonăm acest exercițiu, ne vom asigura că criteriile obiective se vor aplica. Dacă un stat membru vrea să ia din fondurile existente, noi nu putem face mare lucru, dar miza este mai mare aici. Tocmai mi-am petrecut prânzul la conferința la Bruegel cu Bert Discutăm despre noi uh, politici de dezvoltare și de finanțare în țările în dezvoltare. Vorbim aici despre faptul că nu avem suficiente resurse publice pentru a face față provocărilor în, lume, în țările în dezvoltare și știți care sunt estimările, avem nevoie de mii de miliarde pentru a răspunde necesităților. Deci avem nevoie de investițiile private și acesta este primul model, prima dată când uh, facem ceva uh, pentru a aduce adiționalități ca efect de pârghie și fonduri uh, private. Deci cred că trebuie să implementăm acest plan de investiții externe pentru că acesta va fi planul și pentru următorul CFM și pentru viitor. Și pentru finanțarea inovatoare. Cred că statele membre sunt conștiente de acest lucru și contăm pe contribuția lor. Însă ar fi foarte bine să vedem primele rezultate concrete, după cum spunea și dumneavoastră, pentru a decide procedura de viitor. Uh, ați primit propuneri din partea unor state din vecinătatea Europei, uh, din parteneriatul estic, de exemplu, pentru că acest instrument este văzut în principal ca un instrument pentru Africa. Din păcate am fost la Chișinău și la Kiev capitalele Republicii Moldova și Ucrainei cu câteva săptămâni în urmă și autoritățile de acolo nu cunosc acest instrument, nu au auzit nimic despre el și poate că este nevoie de o anumită publicitate. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Începe cu răspunsul la întrebarea foarte pertinentă adresată Chișinăului este încă pe drum, dar uh, autoritățile tuturor uh, șase state din, din parteneriatul estic au fost notificate, renotificate, am discutat și rediscutat atât prin canalele diplomatice, dar și eu personal am fost la Kiev și la Tbilisi pentru a lansa uh, planul de investiții externe în aceste uh, state și în momentul în care criza politică va trece, Revanul va contribui. Am fost în legătură și cu guvernul din Belarus Uh, planul de investiții externe va fi prezentat în săptămâna aceasta într-un grup de, la o reuniune a grupului de coordonare care este nivelul cel mai înalt. Aveți dreptate în uh, percepție că prima dată a fost prezentat ca un plan pentru Africa, însă am reamintit uh, colegilor și partenerilor noștri din vecinătatea estică, că acoperă și uh, vecinătatea estică și sudică. Și multe dintre propuneri din partea multor parteneri au venit uh, și acopereau și state din vecinătate. Am primit trei tipuri de propuneri, unele exclusiv pentru Africa, unele mixte și unele care sunt exclusive pentru vecinătate. Deci, în ceea ce privește acoperirea, suntem bine acoperiți și îmi cer scuze că am întârziat, dar Marieta probabil a menționat faptul că deja cu propunerile pentru primele două priorități deja aveam o supra-solicitare și deja uh, am depășit sumele disponibile în garanții, deci va trebui să purtăm câteva discuții constructive și deschise cu partenerii noștri pentru a-i face să colaboreze și de asemenea să Uh, rediscutăm extinderea anumitor garanții. Uh, Întorcându-mă la câteva dintre întrebările adresate, conform regulamentului, da, statele membre, nu partenerii privați, ci statele membre au uh, capacitatea de a se adresa unor uh, tematici specifice. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru pentru că sumele au fost simbolice, însă, bineînțeles, de când uh, sumele, a, de vreme ce sumele sunt relativ mici, uh, este mai ușor să te alături unei priorități specifice în loc să mm, acționezi unic. Uh, dacă vom avea contribuții mai mari din partea statelor membre, putem să discutăm mai în detaliu cum le vom trata. We have to finish at 6.30 on the dot. Trebuie să încheiem uh, la șase jumătate fix. Domnul Artui și apoi John House. președinte, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să aflu mai multe despre relațiile cu Banca Cubei. BEI se presupune că vine cu experiența sa, dar cum se desfășoară lucrurile practic? Le dispozitiv e... Dacă am înțeles bine, există deschidere către toți partenerii financiari, dar BEI acum se implică aici? Este complicată situația sau nu? În al doilea rând, am o întrebare cu privire la fiscale din partea giganților din GAFA. Um, demersul lui Bill Gates ar putea fi corelat cumva aici? Estonia, Cehia, Republica Federală Germană vin cu contribuțiile lor În momentul în care li se cere în același timp mai multe, li se cere în același timp mai multe fonduri pentru facilitatea pentru Turcia. Deci, ce ne facem mai Se... Ce se întâmplă cu fondurile de la, din facilitatea pentru Turcia și facilitatea de aici? Oare n-ar fi util ca statele să cadă de acord dată asupra unui, uh, unei soluții? Problema migrației este imensă și încă nici nu am văzut decât vârful icebergului. Ce fel de angajamente ar trebui să se ia vis-a-vis -vis de aceste angajamente? Insulele Comore intră aici, în um, atenția dumneavoastră, pentru că există probleme și cu insulele Maiotte. Ce, just... Mulțumesc, doamnă președinte, foarte succint. Față de întrebarea precedentă. Am avut o defalcare pe sectoare um, a acestor proiecte, avem și o defalcare geografică și aș avea și eu o întrebare mai degrabă, un comentariu. E adevărat că avem nevoie de mai mulți bani pentru dezvoltare, dar mă întreb dacă s-au tras învățămintele necesare despre rolul sectorului privat. În țara mea, datorită nevoii mari de noi spitale, școli și așa mai departe, acum 10-15 ani am uh, permis dezvoltarea unui număr mare de parteneriate public-private, unde practic sectorul privat a construit o școală și apoi a închiriat-o mai departe um, sectorului public. Iar acum constatăm că acele contracte au fost vândute, revândute și așa mai departe, iar în momentul de față costurile sunt mult mai ridicate decât dacă statul și-ar fi, s-ar fi împrumutat la vremea respectivă să construiască singur. Mă, aș dori să se tragă învățămintele necesare. Școli din orașul meu care uh, au fost construite în Șafel uh, aleargă după bancheri din uh, Elveția pentru a obține autorizația de a mai construi încă o mm, sală de clasă la Sheffield. Deci întotdeauna banii vor uh, costa un preț dacă nu îi ai și trebuie să îi împrumuți. Merită. Șase minute mai aveți la dispoziție. Pentru a începe cu relațiile cu BEI, banca noastră, ca în orice familie, sigur, relațiile sunt complexe, dar evident foarte bune. Deci avem o cooperare zilnică și pe lângă câteva chestiuni care țin de GPEC, la fel și cu celelalte instituții unde am făcut deja contractarea pentru GTEC funcționează. Deci Aș spune că Bey a propus de asemenea și câteva proiecte inovatoare noi care vor fi evaluate în baza acelorași criterii ca și celelalte PIPS și le vom uh, analiza împreună cu alte astfel de proiecte. În ceea ce privește defalcarea uh, geografică, nu pot să vin cu aceleași informații ca în cazul defalcării um, tematice, pentru că în afară de patru astfel de proiecte care țin de proiectele de vecinătate, nu se specifică clar um, locația geografică, se specifică doar uh, Africa subsahariană sau din uh, proiectele de vecinătate. Vom um, face o analiză mai detaliată în ceea ce privește valoarea adăugată și odată ce avem aceste date o să venim și cu date suplimentare în ceea ce privește acoperirea geografică. În ceea ce privește insulele Comore, da, fac parte din acordul de la Cotonou și sunt eligibile și cred că am răspuns la toate întrebările, în afară de cea a Lindei, în ceea ce privește sectorul privat. Suntem de plin conștienți despre posibilele capcane în astfel de colaborări, dar uh, dat fiind faptul că um, noi guvernăm procesul, cred că și pârghile vor fi de asemenea, de asemenea natură folosite astfel încât uh, și instituțiile vor putea în continuare să fie trase la răspundere de către cetățenii europeni. Dacă mai aveți ceva de adăugat, doar față de comentariul foarte bun al domnului Archius, da, într-adevăr, vrem să avem o colaborare foarte bună cu statele membre ca să nu avem de ales între Petre sau Pavel. Mulțumesc foarte mult. Ați uh, primit răspunsurile dorite. Iată că reușim să terminăm cu 3 minute mai devreme. Atunci permiteți-mi să închei această ședință. Mulțumesc Comisiei pentru prezență și vă mulțumesc tuturor.